această problemă, să abordăm această problemă în cadrul dialogului politic pe care îl purtăm cu China. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Există șase moțiuni de rezoluție pentru a închide această dezbatere. Dezbaterea este închisă și votul va avea loc după dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este Birmania și desfășurarea alegerilor acolo. De asemenea, discutăm și despre liberarea liderului opoziției, Aung San Suu Kyi. Primul autor, doamna de Kaiser, aveți patru minute jumătate la dispoziție, vă rog. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Există uneori și vești bune, chiar printre punctele de urgență și aș vrea să ne reamintim cu toții ce emoție am simțit când am văzut apărând la televizor Uh, pe Aung San Suu Kyi care a fost eliberată. Există o legătură aparte cu această femeie remarcabilă care a obținut unul dintre primele premii Saharov în 1990 în 20, 21 de ani de viață, aproape 15 ani petrecute în închisoare. Ea reprezintă un simbol a ce poate să facă și să rămână o femeie politică într-o țară atât de dificilă și dură cum e Birmania, adică să fie liberă și să reziste. Este absolut extraordinar. Dar acest eveniment nu trebuie să ne facă să uităm mai întâi că eliberarea este o chestiune fragilă. A mai fost eliberată și apoi retrimisă în arest la domiciliu. Apoi că alegerile care tocmai s-au ținut în Birmania au fost de fapt o farsă, un simulacru de democrație înainte de alegeri, legi au fost votate pentru a îngrădi libertatea de exprimare. Persoane de genul călugărilor au fost împiedicați să meargă la vot. Mai există 20 de mii de uh, prizonieri politici de conștiință în Birmania. Deci noi solicităm autorităților din Birmania să respecte drepturile de asociere, de libertate de exprimare, de a elibera deținuții politici și avem încredere în această femeie deosebită pe care o așteptăm aici în Parlamentul European sau către care ne vom duce noi, dacă nu poate să vină să primească premiul Saharov, pentru a menține spiritul libertății în această țară. Mulțumesc. Acum, doamna Șache, un minut. Pe 13 noiembrie, la mai puțin de o săptămână după ce s-au ținut contestate alegeri naționale, Aung San Suu Kyi a fost eliberată din arestul la domiciliu unde a petrecut 15 dintre ultimii 21 de ani de viață. A fost uh, deținută pentru ideile sale pro-democrație. Aceasta este o femeie, uh, de fapt, și o femeie din uh, Teheran a fost uh, eliberată și a dat uh, declarația următoare. În momentul în care am ieșit din casă, mi-am dat seama că am, m-am mutat, practic, dintr-o închisoare mai mică într-una mai mare, închisoarea mai mare fiind Iranul. Oamenii nu ar trebui să fie închiși în închisori mai mici sau mai mari pentru ideile lor. Iar noi ar trebui să încurajăm libertatea și uh, respectarea drepturilor tuturor cetățenilor din Myanmar și, de asemenea, să uh, milităm pentru eliberarea completă lui Aung San Suu Kyi, care este sub uh, supravegherea um, agenților securității de acolo. Pentru că libertatea este menită pentru toți cetățenii. După um, Constituția din 2008, uh, această libertate nu există în, în Myanmar. Iar alegerile care au, s-au ținut luna trecută, chiar dacă au fost ținute într-un climat de frică și reprimare, au fost uh, uh, niște alegeri care nu au fost democratice, pentru că democrația înseamnă mai mult decât un om, un vot. Democrația înseamnă instituții democratice, înseamnă bună guvernanță și înseamnă respectarea drepturilor omului. Mulțumesc. Domnul Bilan, un minut. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wszyscy ci, którzy... Mulțumesc, doamnă președintă. Toți cei care au trăit cu iluzia că alegerile din Birmania din noiembrie au fost alegeri corecte, iată, acum pot vedea că totul a fost o farsă. Este o profundă dezamăgire faptul că Birmania nu s-a apropiat de democrație. Aung San Suu Kyi iată, la o săptămână după organizarea alegerilor a fost eliberată din arestul la domiciliu, însă vedem că există alte 2000 de persoane deținute pe motive politice care nu sunt eliberate. În urmă câteva zile ne-a parvenit informația potrivit căreia junta militară din Birmania în ceea ce privește blocarea a nouă reviste Uh, iată, vedem că acest lucru a devenit realizabil, adică deci s-au blocat nouă publicații, prin urmare libertatea de expresie nu mai există, nu mai există libertatea presei. Și aș dori să ne manifestăm împotriva ceea ce se întâmplă în Birmania. Îi mulțumesc domnului Buzek pentru faptul că a invitat-o pe Aung San Suu Kyi la decernarea premiului Saharov. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Lochbiller pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi! imaginile lui Aung San Suu Kyi, lidera opoziției din Birmania, după ce a fost eliberată din arestul la domiciliu, ne rămân în memorie. El arată o persoană care nu a, nu, s-a prăbușit după ani de izolare și care în continuare luptă pentru modificări, pentru schimbări democratice în țara sa și face toți pașii în direcția democratizării și îmbunătățirii situației foarte grele a drepturilor omului în țara sa ceea ce este salutar, dar acest drum nu va fi unul ușor. Constituția, care acum este în vigoare după alegerile care nu au fost libere, pun președintele deasupra legii și garantează impunitatea pentru uh, încălcările drepturilor omului din trecut. Iar uh, liderii din Uniunea Europeană trebuie să critique această situație. De asemenea, încălcările drepturilor omului care continuă împotriva minorităților etnice. Aceștia sunt adesea uh, Uh, forțați uh, să își părăsească țara sau sunt utilizați pentru muncă forțată sau uh, copiii sunt recrutați pentru a fi soldați. Iar în acest, în acest stat, acest stat încearcă de asemenea să atragă sprijinul celor din țărilor mari din jur, iar noi trebuie să încercăm să atragem aceste țări de partea noastră. În Carta ASEAN a drepturilor omului, Există promisiuni pe care aceste țări și le-au, uh, pe care le-au făcut, iar acum trebuie să le respecte, pentru că această cartă solicită statelor să intervină atunci când există încălcări sistematice ale drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tavares, un minut și jumătate. Uh, cum se pe las Cum să vedem. Mulțumesc, domnule președinte, să începem cu alegerile. S-a mai spus în acest Parlament, după cum știm, că alegerile s-au ținut într-o atmosferă de temere și intimidare. De fapt, a fost o farsă. Nici nu pot să dau, să dea o aură civilă a regimului militar. Mii de oameni s-au refugiat în zona de frontieră. Sunt riscuri suplimentare de conflict armat. Eliberarea doamnei Ansan Suu Kyi este, desigur, o sursă de bucurie și speranță. Sperăm că vom putea să o primim pe această femeie deosebită în Parlamentul nostru, dar lucrul cel mai important rămâne ideea de a elibera toți deținuții politici, miile de deținuți politici din Birmania și să nu mai există această atmosferă de intimidare. Uniunea Europeană nu poate să își relaxeze atitudinea, trebuie să ne mențină vigilență și trebuie să continuăm să insistăm ca anumite state membre să aibă o poziție mai severă în apărarea drepturilor omului și e nevoie de o mai mare coerență. Pentru că comerțul din partea multor state membre cu Birmania, compania petrolieră Total, de exemplu, la care aș putea să mă refer și care are afaceri cu uh, regimul de acolo, reprezentând o cifră de afaceri 7% din veniturile regimului din Birmania, în ce privește drepturile omului, Parlamentul European a avut o poziție unită și sper că și statele membre vor fi ferme. Mulțumesc, domnul Postelt, un minut. Doamnă președinte, în numele colegii Andrichiene, iată, salut uh, eliberarea laureatei premiului Sakharov, dar există cel puțin alte 2200, alți 2200 de deținuți politici în condiții înfiorătoare sub dictatura din Birmania. Și după cum s-a spus deja, Iată, Aung San Suu Kyi este acum într-o mare închisoare. De aceea trebuie să fim foarte prudenți și foarte critici. Oare nu a fost totul o operațiune cosmetică a huntei militare? Oare alegerile, militar, alegerile falsificate nu au arătat care este fața adevărată a regimului? Trebuie acum să milităm pentru o schimbare. Și această... Iată că acum trebuie să solicităm faptul ca laureata premiului Saharov să fie de față în decembrie pentru a-și primi premiul, a primi premiul înmânat după 20 de ani și pentru ca mai apoi să se întoarcă acasă. Abia dacă se va întâmpla asta, vom putea avea speranța că într-adevăr se va schimba ceva pentru un popor care de zeci de ani se află sub o dictatură coruptă, militară, socialistă. Mulțumesc. Iau, dau cuvântul uh, vorbitorilor

Nimeni nu a fost uh, înșelat de alegerile așa zise libere din Birmania, nici de eliberarea lui Aung San Suu Kyi. Toată lumea își dă seama că, de fapt, uh, există o lipsă a libertății de care ea încă suferă. Aceste alegeri ar putea, poate, să fie un nou început în Birmania. Dacă reușim să convingem Hunta să îi elibereze pe toți ceilalți prizonieri politici, dacă îi convingem să permită uh, libertatea de mișcare completă și, de asemenea, libertatea de a-și desfășura activitatea politică a lui Aung San Suu Kyi și dacă guvernul încearcă să îmbunătățească și începe să îmbunătățească situația drepturilor omului și, de asemenea, condițiile sociale și economice ale oamenilor din Birmania. Poate atunci, peste câțiva ani, vom putea să începem negocierile cu regimul birmanez și să vedem un viitor mai bun pentru această țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate, doamna Oiland pare să nu fie în sală, așadar trec din, direct la domnul Cernetski, numele grupului ECR. Un minut. To jest tak, jak władza... Mulțumesc. Iată care este situația. Guvernul eliberează o persoană foarte importantă și arată lumii întregi că acționează în mod democratic, că respectă drepturile omului. Dar, pe ușa, dar vedem că dincolo de acestea nu există nimic. Nu există schimbări concrete, schimbări reale. Totul este un teatru politic. Slavă Domnului, acum această femeie este liberă. Dar iată că în spatele cortinei există foarte multe tragedii, foarte multe persoane rămân în continuare în arest și vedem că prizonierii politici trebuie în continuare să fie eliberați. Este o chestiune de actualitate în Birmania. Consider așadar că mesajul doamnei Aung San Suu Kyi este unul extrem de important. Mesajul ei, iată, trebuie să se reflecte în toată Asia activiștii pentru drepturile omului din Asia to- cu toții se bazează pe Aung San Suu Kyi. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la procedura catch the eye, intervenții spontane. Domnul Cutaș.

Mulțumesc, Tarabella. Doamnă președinte, pe 7 noiembrie s-au ținut primele alegeri de 20 de ani încoace în uh, Birmania. Uh, ar trebui să ne bucurăm că s-a ținut un astfel de proces, dar de fapt trebuie să condamnăm din nou această țară care n-a făcut, uh, nu respectă drepturile omului și libertatea de exprimare aceasta care se exprimă și prin vot. Cum poți uh, vorbi de o opțiune când partidele de opoziție nu se pot exprima liber pentru a reprezenta grupuri întregi de populație? Din nou, Birmania este menționată aici, o țară care nu e liberă, e în mâna acestui regim militar de foarte mulți ani, o putere crispată care va rămâne atâta timp cât nu se țin alegeri libere și echitabile eliberarea doamnei Aung San Suu Kyi este un gest care merge în direcția cea bună și trebuie să recunoaștem, să salutăm dar ar trebui să fie urmat de alte gesturi similare, după cum s-a mai spus, în special în ce privește numeroșii ceilalți deținuți politici. Mulțumesc, domnul Silvestris. Grazie, Presidente. In questo momento eh, siamo tutti ancora... Mulțumesc, domnule președinte. La momentul de față salutăm cu toții încă faptul că Aung San Suu Kyi a fost eliberată și avem în minte imaginea mulțimilor care au salutat-o cu mult entuziasm la locuința ei. Însă, momentul acestui entuziasm și al sărbătoririi uh, evenimentului în uh, rândul membrilor opoziției din Birmania, mm ei bine, indiferent de acest entuziasm, întrebarea rămâne. Ce se va întâmpla? Ce e de făcut cu junta militară? eliberarea ei oare nu cumva e o propagandă sau e poate un pas înspre uh, respectarea libertății de exprimare și a eliberării tuturor deținuților politici din Birmania. E începutul democrației pentru că asta trebuie să cerem noi. Uh, Așadar, în loc să ne bucurăm numai de eliberarea ei, trebuie să facem eforturi foarte serioase în uh, vederea respectării democrației. Domnul Sonic. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Ne amintim acea perioadă în care Lech Walesa a fost eliberat. Ne amintim și de eliberarea lui Nelson Mandela, Iată, aceste liberări au dat speranța, speranța unei lumi libere, speranța unei lumi în care nu va mai exista oprimare și în care guvernele vor dori într-adevăr să schimbe ceva. Eliberarea lui Aung San Suu Kyi este o mare provocare, provocare și pentru noi, pentru că fără cooperarea la nivelul guvernelor internaționale, iată, astăzi nu am celebrat acest eveniment. Îmi amintesc foarte bine ce s-a întâmplat sub regimul comunist. Mi-amintesc ce se întâmpla atunci când șefii guvernelor uh, din state libere veneau uh, la, veneau în vizită, se întâlneau oficial cu guverne, dar neoficial cu Lech Walesa și îi promiteau sprijinul. Același lucru trebuie să se întâmple acum și în Birmania, motiv pentru care sunt încântat de faptul că doamna Ashton va merge într-acolo pentru a se întâlni cu Aung San Suu Kyi. Sper să existe și o delegație europeană care să se îndrepte acolo și sper ca doamna și să vină la Strasbourg. Aveți cuvântul, domnule Lewandowski. All of us, I would like... Doamna eu președinte, și eu aș vrea să aduc un omagiu doamnei Aung San Suu Kyi, care i s-a redat libertatea, însă a primit și premiul Nobel pentru pace și premiul Saharov al Parlamentului rămâne un simbol al puterii acasă, și pentru lupta pentru libertate pe care o merită acest popor. E esențial ca doamna Kyi să aibă o libertate neîngrădită de mișcare și aici, dar este esențial ca și toți ceilalți deținuți politici care rămână să fie liberați. Cei peste 2000, după cum s-a spus aici de către domnul Posselt și de către domnul Preda ceea ce ar permite o tranziție credibilă la un sistem mai inclusiv de guvern Birmania-Myanmar a avut alegeri care nu s-au ridicat la înălțimea standardelor internaționale, în special în ce privește condițiile de a avea partide de opoziție care să poată să intre în uh, concurență directă. Toate acestea este salutar că și parțial societatea civilă a putut să se organizeze în ciuda dificultăților. Recunoaștem uh, decizia unor partide de opoziție de a nu participa, dar de asemenea faptul că alte partide, inclusiv din anumite grupuri etnice, au participat. Ele sunt hotărâte să profite ce au văzut o oportunitate și un lucru salutar. Alegerile în sine nu transformă o țară într-o democrație. Cu toate acestea ar putea să ofere șanse șansa unui bun început și cel puțin să introducă un grad de pluralism în acel sistem. În ciuda uh, lacunelor evidente, dacă alegerile marchează începutul unui proces favorabil, ar fi o evoluție salutară. Am spus în repetate rânduri că Uniunea Europeană este dispusă să se angajeze cu acest guvern pentru a folosi ocazia alegerilor pentru a începe o fază nouă pozitivă în istoria acestei țări. De acum înainte trebuie să urmărim de aproape cât de responsabil este noul Parlament și noul guvern față de societate. Dacă noile instituții vor asigura respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și dacă vor uh, promova politici mai bune pentru a îmbunătăți situația economică și socială a cetățenilor, pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în țară, e nevoie de un dialog semnificativ între toți factorii implicați. Un astfel de dialog pe lângă tranziția la un regim civil și un guvern responsabil, e nevoie de un sistem politic bazat pe statul de drept și pe respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Uniunea Europeană a precizat în repetate rânduri că este gata să sprijine un astfel de proces. Vom continua să utilizăm toate mijloacele care ne stau la dispoziție, dialogul și implicarea. Canalele ONU și măsuri restrictive, dar și de asistență pentru a contribui să convingem noul guvern să-și îmbunătățească poziția. Aspectele de drepturile omului sunt incluse în programele noastre de ajutor. În plus, cerem legături cu societatea civilă, cu anumite părți din administrație și încercăm să implicăm guvernul și responsabilitățile de a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului, promovarea acestor valori, cum ar fi drepturile omului, dezvoltarea și dialogul, care sunt și vor rămâne pietre de hotare ale politicii noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Am primit șapte propuneri de rezoluție în încheierea dezbaterii, care se închide și vom vota. Și acum, într-adevăr, ajungem la voturi. And the first is the votes on...